Mes chers collègues, la séance est ouverte. S'il n'y a pas d'objection. Dragi colegi, se deschide ședința și dacă nu aveți obiecții, agenda se adoptă. Vreau să vă amintesc că deciziile coordonatorilor din 21 februarie se găsesc în dosarul reuniunii și dacă nu aveți obiecții, considerăm că aceste decizii au fost adoptate. Vom începe acum în uh, sesiunea noastră de vot și o să vă rog mai întâi să vă introduceți cartela de vot în consola de votare pentru că vreau să facem un test. S-a deschis votul. Toată lumea a votat? Se pare că nu. Doamna Toma, vă rog, n-aveți cartela, am înțeles. Pe e ziua femeii, de aia. Foarte bine, se închide votul. Majoritate foarte clară. Avem și câteva abținere, am văzut la votul de test. Foarte bine. Votăm acum raportul de orientare al lui Daniele Vioti și aș vrea în primul rând să-i urez la mulți ani. Grazie, Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Sper ca și comisia să ne facă un cadou. Bine, dragi colegi, compromisul 1, cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 38. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 39. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 40. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 41. Pentru? Împotrivă? Nu e foarte clar și facem o, o verificare electronică atunci. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă cu 18 voturi. În fine, se adoptă. Acesta a fost amendamentul 41. Compromisul 4 acum. Cine-i pentru? Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 52. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm, vă rog. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă. 17 voturi la 12. Amendamentul 53. Cine-i pentru? Împotrivă. Cine se abține? Cine se abține? Respins. 54. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 55. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă 16 voturi la 14. Acesta a fost amendamentul 55, compromisul 5. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 63. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul, compromisul numărul 6. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 7. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 74. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 75. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 76. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 77. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 86 uh, pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Alinea, amendamentul 95 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 11 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă.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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 124 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 125 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 18. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 134. Un vot pe patru părți și un amendament oral la prima parte. Un amendament oral, îmi cer scuze, spune președintele, la partea a treia. Dar trebuie să votăm și celelalte părți, nu? Prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Respins. Partea a treia cu amendament oral pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a patra pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 135 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 136. Cu amendament oral cinei pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 137 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 138. Prima parte. Cinei pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a treia nu, la partea a doua doriți o verificare. Bine. Se verifică. S-a deschis votul. S-a închis. Respins 20 de voturi la 12. Partea a treia. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a patra. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trebuie să revizuim mai multe părți ale amendamentului 142, adică prima, uh, partea a treia. Cine-i pentru? Împotrivă. Trebuie să verificăm partea a treia de la 142. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis. Se adoptă 17 voturi la 12. Partea 4. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Verificare. S-a deschis votul la partea 4. A votat toată lumea, s-a închis și se adoptă cu 17 voturi la 11. Compromisul 20. cine pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 22 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 23 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 151, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă 152 pentru. Împotrivă. Cred că se adoptă. Haideți să-l verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Doamna Toma, ați reușit să votați? Da. 17 la 15. Acesta a fost 152. 153 acum. cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 154. Pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. Considerentele, amendamentul 1, cine pentru? 1, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2, vot separat, deci, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 e caduc, pentru că s-a adoptat 2. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. Pentru. Nu e caduc. Compromisul 24. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum textul astfel amendat, vot cu apel nominal, să deschis votul. S-a închis și se adoptă cu 26 de voturi um, la 4 și 3 abțineri. Cred că aveți acel cadou de ziua dumneavoastră pe care vi-l dorați. Felicitări! În aplicarea instrumentului de cooperare pentru ajutorul umanitar și pentru Fondul European de Dezvoltare. Este următorul punct pentru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 împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 9 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să-l verificăm. Vot electronic la amendamentul 9. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, se închide votul, se respinge. 19 voturi la 12. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri se uh, verifică 15. S-a închis votul. Respins 19 votul la 12. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 19 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 20. Cine-i pentru? Împotrivă. Îmi cer scuze că aduc. Amendamentul 21. Pentru? Împotrivă. Abțineri și verificăm. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, S-a închis. Adoptat 15 la 14. Acesta a fost amendamentul 21. Amendamentul 22. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 23 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 25 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 26 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 27 pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. Iar acum votăm raportul acesta, astfel amendat, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă 26 la 3 și 3 abțineri. Felicitări lui Jordi Sole. Mobilizarea Fondului de Ajustare la Globalizare, raportul doamnei Grasle. Afacea publică în Germania. Amendamentul 2, cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Amendamentul 2 Amendamentul 2 la alineatul 2A9. Intervenții fără microfon. Bun. Merci. Bun, mulțumesc. Amendamentul 2. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri. Se aprobă. Amendamentul 3. Domnul Wieland. Domnule președinte, la interpretarea germană cel puțin s-a tradus amendamentul 2 la început, așa că eu am votat pentru. Nu sunt foarte sigur dacă dumneavoastră ați considerat că amendamentul 1 a fost adoptat. Cel puțin la mine în căști s-a spus amendamentul 2. Amendamentul 1 vine la sfârșitul listei de vot, pentru că e vorba de considerentul E. Așadar, la amendamentul 2 se adoptă. Amendamentul 3. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a deschis votul. Se închide votul. Se adoptă cu 16 voturi pentru 12 împotriva. Amendamentul 4 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 5 s-a retras. Amendamentul 6, cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 7, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 cu amendament oral pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 9 9. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 10. Cu o precizare tehnică. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 12 se retrage. 13 cine e pentru, împotriva, abțineri, cred că se adoptă, dar verificăm cu vot electronic. A votat toată lumea, se închide votul și se adoptă cu 70 voturi pentru, 13 împotriva. Amendamentul 14. Cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 16. Cine pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 1, cine e pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Ansamblul textului, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Se adoptă 28 de voturi pentru, 3 împotrivă. Felicitări doamnei Gresle. Vient ensuite... Urmează un transfer pe care ne-l prezintă raportorul general, domnul Mureșan, consecința votului care tocmai a fost exprimat. Domnul Mureșan nu e prezent și a transmis scuze. Transferul care ni se propune este consecința votului care tocmai a avut loc în legătură cu Fondul de Ajustare la Globalizare. Prin vot electronic s-a deschis votul. Domnul Mureșan vota, sugera un vot pozitiv, un vot de consecință. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. S-a adoptat cu 23 de voturi pentru, 4 împotriva. În legătură cu celelalte secțiuni, avem modificări și dau cuvântul lui Richard Ashworth, care ne va prezenta recomandările cu privire la modificarea termenilor ombudsmanului. Domnule raportor, mulțumesc. O schimbare minoră solicitată de ombudsman. Un post permanent a este care să le permite să recruteze un nou funcționar care se ocupe de cazuri, o schimbare minoră în legătură cu articolul 50 din regulamentul financiar tehnic ne a trebuit să-l votăm, deși recomand aprobarea. Deci luăm notă de transferul acesta, de propunerea de transfer care a fost aprobată. Intervenție fără microfon. Mulțumim, domnule Richard Ashford. Mă adresez raportorilor din umbră dacă au observații de formulat. Văd că nu. În consecință, nu există obiecții și considerăm că această propunere a fost adoptată mă adresez Monica Holmeier, dar am înțeles că nu există solicitare de vot în legătură cu politica imobilie. Am terminat. partea consacrată voturilor. Monica, nu ați primit nici informații pe care să doriți să le comunicați comisiei? Nu. Atunci data viitoare. Foarte bine. Acum <clears throat> o să discutăm proiectele pilot și acțiunile pregătitoare. E vorba de bugetul 2018 sau de viitorul buget 2019 domnul Mureșan fiind absent, îi dau cuvântul lui Daniela Vioti, care ne va vorbi mai întâi despre 2019, dar va fi o modalitate să ne aduc aminte ce s-a întâmplat în 2018. Domnule raportor general, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt încă multe zis pe proiectele pilot pentru uh, anul acesta pentru că suntem foarte departe de prezentarea ca atare și de discuția care va trebui să aibă loc și de discuția noastră în același timp. Totuși, aș dori să mulțumesc colegilor pentru votul pe documentul pe care l-am votat acum pe linie directoare pentru uh, bugetul pentru la anul și uh, vreau să mulțumesc și pentru activitatea foarte intensă pe care am depus-o pentru ca să pregătim documentul în primul rând și pentru uh, acțiunile pregătitoare și programele pilot care vor veni, pentru că a fost o muncă de coordonare cu toți deputații, cu multe grupuri parlamentare și am încercat să dăm răspunsuri uh, la acele indicații politice pe care le-am primit din partea Comisiei noastre și din partea Parlamentului în general pe document. Colegul nostru Mureșan uh, a desfășurat o activitate excelentă din acest punct de vedere și în anul trecut aș vrea și eu să mă inspir din această capacitate de muncă. Aș vrea să spun de asemenea și că vom ține cont de ceea ce ne va spune Comisia Europeană în evaluarea sa a proiectelor pilot, dar eu cred că această comisie și Parlamentul au uh, totuși uh, posibilitatea să și dreptul să-și dea părerea despre aceste priorități pe baza evaluărilor tehnice care s-au făcut din partea Comisiei. Așteptăm, deci, din partea colegilor de la Comisie proiectele pilot și uh, acțiunile pregătitoare și după aceea noi ne declarăm uh, gata să lucrăm atât după metoda politică cât și după acordul general, așa cum am lucrat și până acum. Mulțumesc! Merci. Vă mulțumesc, domnule raportor general. Le dau cuvântul raportorului din umbră. Monica tocmai a plecat. Domnul Golmel Doriți să ne comunicați aprecierea? Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Vreau doar să mulțumesc foarte mult raportorului pentru că exact acest domeniu este extrem de important pentru a arăta că Uniunea Europeană nu ține neapărat la șinile și cărările bătute, ci vrea să încerce și noi posibilități. Pentru că, sigur, noi nu suntem de acord cu tot ceea ce se propune aici, dar așa este în uh, munca noastră comună și noi, în general, ni se pare că e o direcție pozitivă. Mulțumesc. Domnule de, domnul Depre a plecat, nu? E aici. Domnul Depre vrea să ne spună cum apreciază proiectele pilot și acțiunile pregătitoare în calitate de raportor din nu știam de această calitate. Nu știam că mi s-a atribuit. Nu eram atent. Intervenție fără microfon. Mulțumesc pentru părerea exprimată. Iriada. Doamna Iriada nu e prezentă. Domnul Taron. Îl lăsăm să-și termine discuția la telefon. Bun, monsieur Taron, Domnule Taron, nu? Comme monsieur Depré. Ca domnul Depre, da. Domnul Zoltec nu e aici. Păi lucrurile stau bine, domnule Viu. Viot. Stanțele via liberă, quindi deciderò. Mulțumesc. Mi se pare că e ca și cum li s-a dat undă verde, o să decidem după aceea. Nu, dar e un subiect foarte important. E totuși una dintre marginea, mar, marginea de manevră lăsate Parlamentului, proiecte pilot și acțiuni pregătitoare, aici putem aduce unele inovări în programe în Uniunea Europeană și deci e foarte mulțumitor când putem aproba un proiect pilot și să-l punem în aplicare. Ar fi foarte interesant să avem acțiuni de control cu privire la eficacitatea aplicării proiectelor pilot. Pentru că mi se întâmplă să mă gândesc că uneori comisia se mai blochează sau amorțește sau are tentația de a nu face nimic, având în vedere cât de complicate procede. Doamna Zaval, doriți să vorbiți? Nu pentru că doriți să controlați eficacitatea aplicării și aplicării însăși. Intervenții fără microfon. Pardon, Monsieur Rubic. Domnul Rubi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că proiectele pilot, majoritatea lor, bineînțeles, uh, au o abordare foarte inovatoare. Eu zic că prin ele putem aduce foarte multe idei noi către comisie și evaluarea priorităților la comisie se schimbă, de fapt, și în cursul anilor. Pentru noi, la Parlament, E un drept de inițiativă, într-un fel, pe care îl folosim, pentru că astfel corespundem uh, dorințelor cetățenilor și prin intermediul Comisiei noastre pentru bugete și avem posibilitatea să îndeplinim dorințe care sunt exprimate de cetățeni și care au nevoie de buget. Eu cred că totuși nu trebuie să credem că dreptul de inițiativă nu rămâne la comisie, pentru că dacă comisia îl evaluează respectivul proiect cu ce, nu va ajunge pe masa noastră. Echilibrul între instituții trebuie să rămână, dar uh, comisia are totuși o ureche pentru a asculta ce doresc uh, deputații din Parlament, care la rândul lor doresc să îndeplinească dorințele cetățenilor. Mulțumesc, domnule Depre. Foarte pe scurt, domnule președinte. Doream doar să vă mulțumesc pentru că ați spus exact ce aș fi dorit eu să vă spun. Păi eu trebuie să vă mulțumesc că mă liniștiți în legătură cu ce am spus. Dacă nu dorește nimeni să mai intervin, aș vrea să vă fac o mărturie personală, pentru că avem un pic de avans uh, față de cum ar fi trebuit să deruleze votul. Eram câțiva în 2016 la un proiect pilot uh, legat de mobilitatea îndelungată a ucenicilor în Europa, mai mult de șase luni. Rapid am văzut care erau obstacolele pentru mobilitatea ucenicilor. Contractele de muncă se legă de legea muncii și 28 de state membre, 28 de legislații. Oricum, Comisia a preluat uh, acest proiect pilot și a acordat 400 de milioane pentru perioada 2018-2019-2020, calificând de Erasmus ca fiind un Erasmus pro-profesional, iar Comisia a propus Consiliul pe 5 octombrie o recomandare pentru un statut unic al ucenicilor în Europa pentru a facilita mobilitatea și de a le permite să meargă spre țări cu o adevărată tradiție de ucenici și cu o adevărată reușită în ce privește rezolvarea problemei șomajului tinerilor. În Austria, e adevărat, domnule Rubic, și în Germania, și în țările de jos, și în Danemarca. Și vedeți că prin proiecte pilot se ajunge să se facă progrese. Poate că în cadrul financiar multianual următor va fi un program special intitulat Formare profesională și ucenicie. E bine, domnule Bioti, contăm pe eforturile dumneavoastră și pe expertiza dumneavoastră ca să ne permită să înscriem în bugetul 2019 proiecte pilot care ni se par cele mai promițătoare. Alors, Aș vrea să vă spun că avem niște termene de respectat, că propunerile dumneavoastră de proiecte pilot sau acțiuni pregătitoare trebuie depuse până la ora 12, cel târziu pe 27 aprilie. Deci, peste o lună și jumătate, iar propunerile trebuie să fie depuse în mod exclusiv, utilizând noul formular de descărcat de pe situl e-committee. Buget, legătura se găsește în documentul de lucru pe care îl aveți. Est-ce que, la, est que la Commission euh, souhaite apporter Comisia Europeană vrea să spună ceva în legătură cu proiectele pilot, cu evaluările? Um, thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Poate doar să salut schimbul pe care l-ați avut aici astăzi După cum a devenit clar în raportul intermediar pe care l-a furnizat Comisia cu câteva zile în urmă, lucrurile stau foarte bine cu implementarea celui de-al 88-lea program de acțiune și acțiuni pregătitoare pentru bugetul 2018 și, de fapt, doar unul din cele 88 nu se va implementa iar trei sunt încă sub control intern la Comisie. Cred că e un reu, e un succes deosebit care arată calitatea foarte bună a muncii pregătitoare depusă atât de raportor cât și de serviciile Comisiei. În încheiere aș vrea doar să urez uh, raportului general pentru bugetul 2019 mult succes și să-l asigur că din partea Comisiei o să se bucure de întregul nostru sprijin ca și în anii anteriori. Mulțumesc, domnule președinte. Președintele, mulțumesc. Deci vom trece, să spunem că am avut un ritm foarte bun de muncă astăzi. Ar fi trebuit să terminăm voturile la ora 10. și să abordăm proiectul de buget pentru Parlament, pentru cu raportul domnului Rubic, la ora 10 și 15. Avem o jumătate de oră de avans, nu e o problemă. Îi dau cuvântul domnului Rubic, știind că vom avea două porțiuni, una deschisă și una în spatele ușilor închise. Domnule raportor, aveți cuvântul. Ja, herzlichen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bugetul pentru 2019 pentru Parlamentul European este un buget uh, special, pentru că este un an special. Sunt anumite teme care sunt noi, la care trebuie să fim atenți, fie că e vorba în primul rând de Brexit, pentru că în 2019 vom avea de rezolvat problema Brexitului. Știți și că programul CFM-ului, deci pregătirea bugetului pentru următorii șapte ani, va avea consecințe de asemenea pe bugetul în general și să nu uităm că avem și an electoral în 2019, vor avea loc alegerile pentru Parlamentul European, deci și din această perspectivă vor fi multe schimbări în buget care vor fi necesare. Pregătirea alegerilor a fost întotdeauna un lucru care ne-a ocupat în, înainte de alegeri. Avem deja experiențe și cifre la care putem să ne uităm din celelalte legislaturi și cifrele pe care le-am analizat arată că alegerile pentru Parlamentul European, mai ales pentru Parlamentul European, reprezintă o muncă de pregătire uh, a acțiunilor de PR, de informare a cetățenilor pentru ca să conștientizeze că au un drept democratic pe care pot să-l exercite iar uh, populația trebuie să fie informată. Nu trebuie să fie informată numai despre activitățile Parlamentului și despre ceea ce planifică Parlamentul pe viitor, dar și despre drepturile cetățenilor pe care le au prin această alegere, dar și partidele politice trebuie să înțeleagă ce rol au de jucat pentru viitorul democrației în Europa. E vorba de o dezbatere politică amplă care va fi necesară în următorul an pentru ca să le arătăm cetățenilor că în acest domeniu noi vrem să îmbunătățim colaborarea în Europa. Prioritățile din raportul meu, vedeți probabil că sunt destul de clare. Propunerea bugetului este 18,79% până acum din buget. Știți că noi am stabilit și am mai comunicat faptul că linia noastră roșie e 20% din buget, deci Parlamentul nu este gata să dea mai mult de 20% din rubrica 5 pentru cheltuielile administrative pentru astfel de activități. Ne bucur că biroul pe că, că biroul a acceptat această linie roșie și o consideră, așa cum a făcut-o și în alți ani, pentru că anul viitor tocmai este un an electoral. E foarte important de aceea ca și cheltuielile să fie reduse cât se poate de mult. Parlamentul European dorește să fie un model pentru parlamentele naționale și de aceea propunerea actuală este la 18,79%, E vorba de cel mai mic procent de 15 ani încoace pe care l-am cerut. Este o abordare voită prin care vrem să arătăm că suntem doritori să legăm restricțiile bugetare de eficiență și că aceleași reguli se aplică și aici în Parlament. Eficiența stă în centrul atenției noastre. Bugetul Parlamentului European crește cu 3,9%, mai puțin decât rubrica 5, care crește cu 4,25%, dar și aici ne aflăm așadar sub uh, rubrica 5. Se poate să fim și mai economicoși, de fapt. Creșterea de 3,9% pare să fie destul de mare la o primă vedere, însă trebuie să fie văzută în context. Pentru anul viitor avem cheltuieli foarte mari cu 37,3 uh, milioane de euro și alte 34,3 milioane de euro pentru cheltuieli extraordinare pentru securitate și pentru diferite alte subiecte. În general, uh, cheltuielile extraordinare sunt ridicate și știm că două treimi din uh, bugetul Parlamentului European este indexat și indexabil. E vorba aici de salarii și de paușalele date angajaților, dar și de uh, tratatele, contractele pe care le avem pentru clădiri. Avem un cadru general destul de clar și trebuie să discutăm în acest context. Eu uh, voi face presiune în dezbatere pentru ca să încercăm să avem și alte reduceri în plus în Parlament, reduceri suplimentare. Va fi necesar uh, să discutăm și la birou despre acest lucru și vom avea și ocazia să mai discutăm cu colegii. În legătură cu Brexitul avem o veste bună. Pe 8 decembrie a existat un acord pentru ca bugetele 2019 și 2020 pe care uh, Marea Britanie uh, le va trata ca și cum ar fi un stat uh, membru. Ne va ajuta, bineînțeles, din punct de vedere bugetar acest lucru. Există oarecare stabilitate până în 2020. Obligațiile care ies din cadrul financiar se aplică aici la toți parametrii bugetului. Iată de ce, din perspectiva mea, este îmbucurător că s-a luat o decizie în acest sens. Știm că avem și problema sediului Parlamentului European. Majoritatea deputaților suntem de acord că vrem un singur sediu Însă cearta începe atunci când discutăm unde să fie sediul Parlamentului, pentru că juridic vorbind, legislativ, sediul nostru este la Strasbourg, Dar șefii de stat trebuie să-și dea acordul în unanimitate pentru a determina un nou sediu și cu 28 de state membre sau 27 pe viitor, va fi o provocare în continuare să obținem așa ceva. Parlamentul poate să-și dorească ce vrea, dar de fapt decizia o iau șefii de stat și de guverne. Iată de ce e interesant să vedem cum vor uh, arăta și bugetele rectificative. Odată cu Brexitul, pe 1 aprilie, deputații din uh, Marea Britanie vor ieși din Parlament dar și uh, din Comisie și din Curtea de Justiție și își vor pierde influența pe care aveau uh, pe celelalte 27 de state membre. E foarte interesant să vedem așadar în lumina bugetului suplimentar cum uh, vor arăta lucrurile și cum se va simți aceasta și în Parlament. Marea Britanie nu mai nu va mai avea un drept de vot în lucruri foarte importante, ceea ce regretăm. Acum, alegerile din 2019, care vor avea loc fără Marea Britanie, mai mult ca sigur, Marea Britanie a decis să se despartă și să se îndepărteze de democrația europeană și să nu mai colaboreze în democrația europeană. Pentru noi este important să arătăm că colaborarea ne-a arătat după două războaie mondiale că este varianta cea mai bună prin care cetățenii de atunci au putut să trăiască în pace în Uniunea Europeană, că problemele nu se pot rezolva prin uh, acțiuni militare, ci prin politicieni care chiar dacă nu au obținut ce au vrut la un vot, pot să stea la masă cu ceilalți și să discute mai departe. Nici eu nu sunt de acord cu toate deciziile care se iau. Eu nu cred că există cineva în Parlament care este mulțumit de toate deciziile din Parlament. Așa este, ai eșecuri, așa este viața politică, mai ai și succese, mai ai și eșecuri, dar pentru cetățeni uh, este important noi să stăm împreună aici pentru ca ei să poată să trăiască în pace și fără să se folosească violența. Campania pentru 33 de milioane cred că e foarte importantă, fără să fie o sumă foarte mare, pentru că vorbim aici de 500 de milioane de cetățeni. Avem o dezbatere dacă e vorba de o jumătate de cafea pentru fiecare cetățean, suma de 33 de milioane. Suntem foarte economicoși cu bugetul și toată lumea știe că partidele noastre din statele membre s-au angajat și ele, dar că de fapt nu au mijloace sau nu au mijloace suficiente și nici personal nu au uh, suficient pentru ca să pună la dispoziție pentru alegerile europene. Tot ceea ce noi nu facem la nivel european va fi dificil uh, de pus în aplicare acasă iar strategia de comunicare a Parlamentului European e foarte importantă prin birourile sale de legătură, dar și prin procesul de șpiț în candidat, care este perceput așa de către cetățeni. E important să transmitem uh, această abordare să arătăm că sunt alegeri libere, care sunt accesibile tuturor și că așa se face politică în Parlament. Cam 50% din deputați nu vor mai candida, așa se întâmplă tot timpul sau în orice caz nu vor mai fi realeși, cam 50% este rata de schimbare a membrilor în Parlament și deci și asistenții și uh, de asemenea și stagiarii sunt uh, cei care trebuie să se adapteze la situația care va urma, previzibilă iar bugetarea fondurilor de tranziție este o abordare unică. E foarte clar că și deputații britanici vor primi aceste fonduri de tranziție dacă s-au angajat ca până în 2020 să contribuie la buget. Următorul punct important e o întrebare foarte de actualitate, securitatea și cibersecuritatea va fi uh, decisiv ca în urma incidentelor nu numai din Belgia, ci și uh, din cauza violenței care a crescut în lume și în Europa, să ne asigurăm că și clădirile sunt securizate și totuși uh, sunt cât se poate de accesibile mai departe securizarea intrărilor Parlamentului a fost aproape terminată, dar și o mai bună gestiune a fluxurilor de vizitatori. Avem Casa Istoriei Europene și Parlamentariumul, iar uh, am, așa, astfel am putut să oferim uh, un, uh, un de interes pentru vizitatori, pentru turiști, dar și la Strasburg vom avea o nouă un nou peisaj pentru vizitatori care vor putea înțelege mai bine cum funcționează democrația în Europa pe baza unor exemple concrete. Sunt uh, instalații foarte moderne pe care le vom pune la dispoziția vizitatorilor pentru ca să înțeleagă Parlamentul, se explică foarte bine ce lucrează deputații, cum lucrează și uh, arată și că aici noi ne împărțim sarcinile nu întotdeauna toată lumea este prezentă în plenară pentru ca să demonstreze că sunt acolo, ci tocmai pentru că ne împărțim sarcinile. Numai unul dintre cei 28 de comisari, de asemenea, sunt prezenți pe dosarul respectiv. Așa se întâmplă și la noi. Deputații care sunt responsabili de dosarele respective sunt cei care sunt prezenți. Discuția e, a ajuns acolo la un nivel uh, Uh, mai uh, evoluat, pentru că s-a discutat deja despre dosarul respectiv în comisii. În fine, deci toate aceste explicații care pentru noi sunt esențiale. Vrem să continuăm și planul de cibersecuritate, planul de acțiune care vizează o siguranță a comunicațiilor și uh, o siguranță a uh, comunicării între noi dar știți că și comunicarea către exterior e foarte importantă. Vom mai avea 800 de triloguri în această legislatură pe care va trebui să le derulăm și comisiile de specialitate sunt în creștere ca număr. Aș vrea să-i rog pe colegi de aceea să înțeleagă că aceste comisii speciale reprezintă o parte importantă de costuri din bugetul Parlamentului. E nevoie de o un transfer de personal, e nevoie de costuri suplimentare de interpretare care vin uh, legate cu aceste comisii, legate de ele și unele comisii pierd capacitate de personal, pierd și uh, capacități de muncă. Eu aș propune ca um, să se decidă prin conferința președinților de comisii, care sunt uh, comisiile de specialitate, teme trebuie să acopere ele și după aceea să integreze acestea în activitatea comisiei uh, ordinare. Iar apoi am putea, zic eu, să um, economisim foarte mulți bani, foarte multă dublă administrare, fiindcă nu există o legislație în acest sens. Eu zic că măsura aceasta merită considerată. Trecem acum la următorul punct. E vorba de clădiri. Monica Holmeier a raportat deja despre clădirea Adenauer de la Luxemburg, unde aripa de est va putea fi accesată și folosită din 2018. Să vedem dacă aripa de vest eventual e gata și ea în 2019 eu cred că finanțarea clădirii CAD trebuie să se întâmple într-o manieră foarte transparentă. Vrem uh, și noi să obținem documente mai detaliate de la birou pentru a vedea cum uh, se care este diferența dintre ceea ce trebuie să disponibilizăm și ce avem deja, care sunt sumele care mai sunt necesare până la finalizarea clădirii CAD. Acesta mai rămâne de văzut. Trebuie să vedem care sunt consecințele bugetare pe bugetul Parlamentului din această perspectivă. Știm uh, și că la Bruxelles avem o problemă și cu hemiciclul de la Strasburg și cu hemiciclul de la Bruxelles. Vă amintiți că exista, o a existat o întâmplare acum câțiva ani unde tavanul de la Strasburg a suferit uh, probleme, au fost distruse chiar din fericire anumite, din nefericire anumite infrastructuri, din fericire nu era nimeni în sală ar fi fost o mare catastrofă să cadă o parte din tavan pe deputați, așadar securitatea e esențială. Fie că e vorba de chestiuni termice care nu erau în regulă, dar în oricum o fi, avem și din punct de vedere al securității față de colaboratorii noștri, față de vizitatori o datorie și față de deputați, bineînțeles. Iată de ce noi am planificat o renovare Uh, nu numai o renovare spontană, ci și o renovare pe termen mediu. Trebuie întotdeauna planificată atunci când e vorba de o clădire. Și um, în structura clădirilor trebuie să avem întotdeauna o analiză regulată, iar colaboratorii deputaților trebuie să aibă birouri demne de acest cuvânt, Condițiile de lucru trebuie să fie așa cum le cerem și noi din domeniul social, de exemplu, acolo unde intervenim pentru uh, ca ele să fie corecte. Avem uh, o lipsă de birouri aici la Bruxelles, și la Strasbourg. Va fi foarte important să dotăm birourile și uh, corect, pentru că vom avea o nouă generație de deputați care vor veni și care sunt mult mai competenți și au multe așteptări din perspectiva comunicațiilor și TIC. Nu avem câteodată prize în birouri destule pentru a putea să ne încărcăm aparatura, să nu mai vorbim de conexiunea internetului care nu este neapărat uh, extraordinară ar putea fi mai bună și deci avem multe de îmbunătățit din punct de vedere al TIC. Haideți să mai scurtez ce aveam să spun, dar uh, mai vreau doar să subliniez că măsurile de specializare, de formare vor fi îmbunătățite, vor fi accelerate. Vrem să păstrăm statutul deputaților, dar vrem mai puțină birocrație pentru asistenții parlamentari acreditați și pentru deputați cu uh, contracte, prin contracte pe care le avem acum la dispoziție și care ne va uh, permite să îmbunătățim situația. Ar fi bine să ne gândim cum am putea să simplificăm procedurile actuale care duc la multă pierdere de vreme. Avem uh, o, am făcut o economie de 59 de uh, posturi anul acesta, avem, am atins uh, reducerea de 5% în 5 ani pe care ne-am propus-o și statele membre trebuie să respecte acru și eventual să se gândească dacă n-ar trebui să lucreze și ei mai eficient. Calendarul este ca până în 14 martie să putem înainta amendamentele și vreau să vă comunic că pe 22 martie vom avea discuția amendamentelor. Mă bucur deja de comentariile colegilor și sper ca raportul să fie cât mai bun, îmbunătățit și de dumneavoastră și prezentat uh, și opiniei publice într-o formă optimă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Merci, monsieur le rapporteur. Mulțumesc, domnule raportor, pentru prezentarea proiectului dumneavoastră de raport legătură cu bugetul Parlamentului pentru 2019, un an excepțional, pentru că el corespunde înnoirii Parlamentului. Vă mulțumesc pentru toate precizările. Acum o să invit pe raportorii din umbră să ne comunice uh, punctele de vedere. Doamna Gaghezava. Mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, aș dori să fac o serie de comentarii și o plângere pentru că domnul Rubic și restul uh, raportorilor din umbră lucrăm fără să deținem informații oficiale în legătură cu ce va aproba biroul. Știm ce se întâmplă cu posturile și noi am primit doar informații orale săptămâna trecută. Nu mi se pare că este o modalitate serioasă de a lucra. Uh, și mulți dintre noi trebuie să evaluăm raportul domnului uh, Rubic prin zvonul și prin informațiile pe care le avem din anii precedenți. Deci uh, aș dori să mă uh, plâng în legătură cu acest lucru. Alte comentarii. Domnul Rubic a menționat în intervenția sa ca toate bugetele de la sfârșit de mandat sunt bugete speciale și avem cheltuieli speciale legate de campanie electorală, de schimbarea legislaturii, de faptul că pleacă eurodeputații și, și angajații lor. Bineînțeles că în ultimii ani am avut și investiții foarte mari din motive de securitate pe care acest, această comisie le-a aprobat și pe care vom continua să le finanțăm. În orice caz, după cum spunea domnul Rubic și după cum apare și în propunerea sa de raport, comisia noastră întotdeauna a încercat să mențină cheltuielile uh, sub control și a încercat ca uh, cheltuielile derivate din activitatea normală de zi cu zi să uh, crească doar cu rata inflației. Așadar, noi, grupurile politice, trebuie să căutăm uh, rubrici unde putem să facem ajustări pentru că această creștere să se limiteze la rata inflației. După aceea avem o problemă recurentă Bugetul ia o serie de decizii care au consecințe de buget, însă comisia noastră nu a validat și nu a participat la luarea acestor decizii. De exemplu, s-a decis să se schimbe birourile la Strasburg, să se cred că sunt propuneri de renovare și a restaurantelor. Acestea sunt decizii care nu au fost validate de noi. Putem fi de acord sau nu cu ele, însă ne obligă să uh, includem acest lucru în bugetul Parlamentului și aceasta mi, mi, se, mi se pare că este o disfuncție pe care am notat-o și în ultimii ani și trebuie să clarificăm acest lucru pentru că avem competențe comune în luarea deciziilor, însă până la urmă responsabilitatea bugetară este a comisiei noastre și după aceea a Parlamentului. Fără Uh, să avem prea multe informații. Deocamdată aș putea să vă spun că o temă care a fost foarte polemică la comisia noastră și pe care am încercat să lucrăm în ultimii ani e pe cheltuielile generale. În lipsa unei noi propuneri din partea biroului, uh, se presupune că lucrează asupra acestui lucru am reușit să uh, obținem un aliniat care reflectă destul de bine uh, poziția diverselor grupuri politice. Am făcut și o propunere în legătură cu rambursările pentru misiuni mm, pentru asistenții parlamentari, pentru că pentru anul 2018 am făcut o propunere să se echivaleze rambursările uh, asistenților cu funcționarii, cu cele ale funcționarilor grupurilor politice, cu toate că s-a aprobat acest lucru, această inițiativă nu a fost pusă în aplicare cu pretextul că cheltuielile pentru asistenții parlamentari deja erau alocate și nu era, se mai puteau redistribui. Însă, în bugetul pentru noul mandat, cred că ar fi logic să echivalăm aceste condiții între asistenți și funcționari. În ceea ce privește cheltuielile cu asistenții, se propune să, există o, să existe o creștere adecvată a banilor pentru asistenții parlamentari. Grupul socialist a acceptat o creștere la începutul mandatului într-o serie de condiții, însă mi se părea că deja dacă se, cel puțin dacă se mențin uh, condițiile de până la acum, credeam că am ajuns la o sumă suficientă pentru a uh, asigura un nivel adecvat al salariilor pentru asistenție. O altă propunere pe care o facem uh, ține în legătură cu condițiile stagiarilor în intergrupul în care suntem membri am făcut un studiu în legătură cu condițiile de lucru ale stagiarilor și aceste condiții uh, lasă mult de dorit. De asemenea, printr-un mic sondaj pe care l-am făcut, uh, nu ...20% dintre stagiari aveau un venit de în jur de 1000, 1000 de euro pe lună. Și acești stagiari uh, în birourile deputaților, la birourile politice și în administrație, trebuie să aibă un salar demn uh, și trebuie să, aibă, trebuie să li se asigure și contribuțiile sociale de bază și de asemenea un plan de învățământ, de formare, pentru că despre asta este vorba într-un stagiu. De asemenea, eh, noi solicit, solicităm întreprinderilor private să nu utilizeze stagiarii eh, ca forță de lucru ieftină, trebuie să dăm uh, exemplu și aici. Deci trebuie să modif- se modifice regulile pentru că aceste condiții să îndeplinească anumite condiții minime. Atât uh, vă pot spune în momentul actual pe baza informațiilor pe care le deținem. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Cartia Zabal. Are acum uh, cuvântul domnul Colmel. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să-i mulțumesc foarte mult raportorului nostru, pentru că ceea ce a spus uh, dumnealeu nu a fost numai extrem de complex, ci eu cred că a fost și foarte detaliat, așa de detaliat cum avem nevoie. Vreau să mulțumesc și colegii Gardia Zabal și să-i spun că sunt de acord cu ei. Bineînțeles că trebuie, în fine, să ne abordăm și uh, cifrele concrete și să le primim, în primul rând, ca să putem vorbi avizat. Dar, pe total, aș spune că linia generală pe care a dat-o raportorul e pentru noi extrem de potrivită. Cred că e important ca în primul rând, să planificăm uh, acum uh, un uh, buget pentru 751 de deputați. Nu se știe câți vor fi, sigur că vor fi mai puțini din moment ce are loc Brexitul, dar trebuie să fim extrem de transparenți pentru ca să nu se creeze impresia că noi ne-am creat o rezervă pe care după aceea vrem să o folosim pentru alte cheltuieli. Ceea ce va trebui să fie eliminat din cauza că suntem mai puțini, va trebui să fie eliminat. Și eu zic că mai ales într-un an electoral e foarte clar uh, că această promisiune trebuie să fie transmisă. Eu zic că e la fel uh, de important, așa cum s-a spus deja, și să facem față acestor noi uh, provocări. Vorbesc aici, în primul rând, de de colaboratori care să fie mai calificați uh, și uh, cerințe noi pentru anumite locuri de muncă care nu le aveam momentan. Trăim din ce în ce mai mult într-o lume virtuală și trebuie să reacționăm la aceste modificări. La ora actuală, ar trebui să avem uh, fiecare în echipa noastră o persoană sau două care se ocupă mai ales de IT, dar avem nevoie și de dotarea infrastructurală în acest domeniu. Știu că există birouri în care avem trei ecrane între timp. N-au fost gândite pentru trei birouri, sigur nimeni nu știa că așa se va dezvolta lumea, dar n-ar trebui să închidem ochii în fața evoluției. Trebuie să reacționăm Trebuie să le dăm acestor uh, colaboratori locuri de muncă corecte care să corespundă și tuturor cerințelor de sănătate. Zic că trebuie să ne gândim foarte bine ce avem de făcut. Eu am încredere mare în administrația noastră. Vreau doar să mai subliniez și să completez un lucru, un lucru care cred eu e important pentru toată lumea, și anume reducerea birocrației. Vorbim foarte mult de reducerea birocrației, eu zic să o luăm și foarte în serios. E un, sp- un șpagat pe care trebuie să-l facem. Orice reducere în birocrație duce la un moment dat și de la o limitare a uh, posibilităților de gestiune, dar eu zic că trebuie să luăm în calcul această schimbare. Munca nu devine mai bună sau mai transparentă dacă avem uh, tendința să avem foarte multe reglementări și multe detalii. Nu face decât să complice lucrurile. Vreau să vă iau uh, ca exemplu linia 400 în care putem cheltui anumite lucruri anumite sume, eu am impresia că e din ce în ce mai complicat să îndeplinești cerințele de la linia 400. Între timp, într-adevăr, se măsoară cu rigla dacă logourile folosite sunt în uh, dimensiunea care trebuie. Sigur, se poate face așa ceva, dar între timp se mai cere și că trebuie să faci o, uh, un deviz despre câte contracte vrei să le dai unui partener uh, de afaceri, de exemplu, în ce volum, pentru că la un moment dat, de la o anumită sumă încolo, trebuie să se organizeze o licitație publică. E foarte în regulă, dar nu se știe, de exemplu, dacă acum semnăm un contract, dacă vom mai intra după aceea în contact cu această firmă pe viitor. Eu zic că astfel de reguli nu fac decât să complice lucrurile absolut inutil, fără să îmbunătățească rezultatul. Și eu zic că ar trebui aici să fim extrem de uh, Um, conștienți că suntem un model, să reducem birocrația, chiar dacă după aceea nu mai putem să gestionăm lucrurile chiar în detaliu. Mulțumesc! Merci. Vă mulțumesc. De altfel, noi, în calitate de legiuitor, trebuie să ne uităm în propria o gradă, nu cumva, prin amendamente, nu cumva contribuim la complexitatea acestor uh, reguli. Câteodată uh, creăm cu intențiile cele mai bune noi complexități. Până la urmă ajungem la regulamente financiare, prevederi care uh, devin din ce în ce mai complexe. Mulțumesc, domnule Ali. Mulțumesc, domnule președinte stimați colegi, în primul rând, aș dori și eu să-i mulțumesc domnului Rubic pentru raportul său foarte cuprinzător. Bineînțeles că avem abordări diferite, cea populistă și cea realistă. Eu cred că uh, avem aici o abordare realistă, ceea ce este salutar și să ne amintim că avem putere legislativă și trebuie să distingem între puterea legislativă și executivă în acest sens, raportul actual merge în sensul unui cadru al bugetului Parlamentului European pentru următorul an, precum și uh, și cifrele uh, corespund. Raportul este Uh, foarte cuprinzător uh, pentru a include anumite evenimente din 2015 datorită alegerilor europene și datorită procesului de Brexit. Ținând cont de faptul că majoritatea bugetului Parlamentului European este, ține de cheltuieli uh, indexate, trebuie să ținem cont de Uh, rata inflației. are proporția cea mai scăzută de până acum din CFM, bugetul pe anul viitor, rămânem uh, sub, uh, și sub 20% din cheltuielile administrative ale Uniunii. Uh, propunerea, creșterea propusă cu 3,9% comparativ cu anul actual se justifică prin raport. Uh, mai mult, ă, trebuie să ținem cont de o observație suplimentară. Dacă comparăm rata creșterii anuale în ultimii 5 ani a bugetului cu cel, cei 5 anteriori, ă, vedem că rata de creștere actuală este mult mai scăzută decât în trecut. De asemenea, Trebuie să susținem transparența, să înțelegem mai bine rolul uh, procesului legislativ între uh, pentru cetățeni și în statele membre și să ținem cont de alegerile europene. Trebuie să ne axăm pe performanța axa, pe bugetul uh, bazat pe performanță și pe rezultatele generale de muncă în cadrul problemelor anticipate anul viitor. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule Ali. Are cuvântul domnul Tarand. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Rubic, pentru că ați făcut un nou uh, exercițiu de bugetare în numele nostru. Este o plăcere să conlucrăm trei observații în legătură cu anumite puncte care, după cum uh, le-ați menționat, uh, pot să apară în campanie în legătură cu instituțiile politi- și politicile europene. Nu este nu sunt aspecte majore, însă putem fi siguri că anumite forțe politice le vor critica. Cred că trebuie să ne gândim din nou la felul în care Brexitul va avea un impact asupra Parlamentului. Mi pare rău că ne vom pierde colegii britanici din diverse grupuri politice, însă, din câte înțeleg eu, acest lucru ne duce la o problemă dificilă cu utilizarea limbii englezei ceea ce ar putea să creeze probleme cu, în direcția generală pentru traducere. După părerea mea, limba engleză nu va mai fi oficială, însă noi am decis că vom continua să o folosim. Deci, poate ar trebui să reconsiderăm acest lucru. După aceea, mă bucur că raportorul a văzut sinergiile între Parlament, eh, Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social. Se pot eh, obține sinergii între multe servicii și biroul secretarului general a fost eh, deschis la o asemenea abordare. Și în final, poate ar trebui să discutăm despre această problemă în camera, dar avem un, o problemă cu fondul de pensii voluntar. Deci poate ar trebui să examinăm orice aspect juridic și tehnic uh, pentru a uh, sus, susține acest buget. Poate nu este o sumă foarte mare în um, general, dar um, felul cum s-au purtat generațiile anterioare ar putea să ne afecteze negativ, în special în contextul alegerilor de anul viitor. Vă mulțumesc foarte mult, atât am avut de spus. Merci, monsieur Taran. Et la parole est à Marco Zani. Vă mulțumesc. Are cuvântul Marco Zani. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului pentru proiectul pe care l-a înaintat, voi face anumite comentarii și după aceea vom colabora împreună, desigur, între raportor și raportor din umbră. Un prim comentariu în legătură cu metoda de lucru. Sunt de acord cu critica puternică exprimată de către colega Gardia Zabal despre lipsa de documente. Știu că tema bugetului Parlamentului e o temă complicată, atât politic cât și tehnic, să lucrezi fără documente însă e foarte dificil, mai ales pentru un grup mic uh, ca al nostru, care nu are acces direct nici măcar la biroul Parlamentului, pentru că nu avem reprezentanți politici în uh, birou. Sperăm însă că atât președintele cât și raportorul să poată să facă presiuni uh, cât se poate de repede pentru ca să putem primi toată documentația de care avem nevoie pentru a putea să lucrăm bine. În general, pe buget aș vrea să fac un comentariu numeric. Acest pro, această propunere de buget e bazată pe un parlament cu 751 de membri. Nu știm încă exact care va fi situația după uh, alegeri în 2019, după Brexit. Decizia va fi luată de Consiliu, însă până acum avem o propunere, dacă nu mă înșel uh, eu, din partea Comisiei AFCO, în care numărul în următoarea legislatură pentru Parlamentul European va, este de 705 deputați. Avem cifre, deci, care se bazează pe un parlament de 751 de europarlamentari, dar probabil că din 2019 numărul va fi mai mic. Vorbim așadar de o creștere față de 2018 cu 3,9%. Ar fi interesant să înțelegem ce dorim să facem în cazul uh, în care numărul deputaților va fi mai mic, pentru că totuși creșterea uh, pe proporțională uh, este clar superioară dacă ținem cont de 705 deputați și nu de 751. Ați mai introdus și în, uh, în raportul dumneavoastră paralela între Congresul American și Parlament. Mi se pare totuși puțin uh, cam exagerată această comparație. Sunt două instituții diferite care au competențe diferite pe care am avut ocazia și să o vedem la fața locului această diferență când am vizitat Congresul. Eu aș zice că nu trebuie făcut un paralelism pe care, după părerea mea, nu se potrivește aici pentru că nu are o bază solidă. În legătură cu stagiarii, sunt de acord aici și cu ce a spus colega mea. Aș dori însă să punctez două lucruri. Noi, reprezentanții, va trebui să simțim cum putem să repartizăm cheltuielile, fie că e vorba de o închiriere sau e vorba de personal. Sigur că mă îngrijorează să văd aceste date despre stagiari și trebuie să lucrăm într-adevăr punând o limită minimă de buget de, de salariu pentru stagiari, pentru cine lucrează pentru noi în general. Deci având în vedere acest studiu, datele despre stagiari, eu zic că e necesar să intervenim și la nivel de regulament pentru ca să le dăm uh, persoanelor care lucrează cu noi un salariu care să fie demn de numele lui. În legătură cu cheltuielile extraordinare, se spune foarte des că bugetul acesta este unul extraordinar pentru că e un an extraordinar. Eu nu sunt de acord 100% cu această considerație, pentru că știm că Parlamentul European e diferit de parlamentele naționale, se fac alegeri din 5 în 5 ani la Parlamentul European, deci să vorbim despre cheltuieli extraordinare într-un buget uh, pentru un an electoral este cumva ca și cum ne-am reduce capacitatea de programare, noi Comisia pentru Bugete. Noi ar trebui să fim în măsură să programăm am chiar anticipat bugetul știind când vor avea loc alegerile și bugetul electoral trebuie și el să fie considerat. Așa s-a întâmplat și acum câțiva ani. Am pus la dispoziție resurse, de exemplu, pentru campania electorală din 2019. Deci ar trebui să dăm o definiție mai strânsă a cheltuielilor extraordinare. Sigur, Brexitul este una dintre ele, acesta e o componentă cu adevărat extraordinară, Altele poate că ar putea fi prevăzute și programate și uh, pe termen lung și pe întreaga perioadă legislativă. Am avut posibilitatea de a citi documentul biroului din partea secretarului general pe acest tip de cheltuieli și vreau să reconfirm preocuparea mea și cerința mea ca uh, toate cheltuielile în legătură cu campania electorală să fie cheltuieli neutre. E clar că obiectivul acestor cheltuieli este să înțeleagă cetățenii cum funcționează instituția și contribuția pe care pot ei să o aducă. Însă ceea ce am văzut eu în scris e destul de îngrijorător, pentru că se vorbește de faptul că aceste cheltuieli să susțină partidele care sunt bine aliniate pentru uh, a susține Uniunea Europeană. Dincolo de definirea unui partid care susține Uniunea Europeană, care pentru mine nu e clar, trebuie să cercăm să ne asigurăm că aceste cheltuieli să fie neutre și să nu avantajeze niciun partid față de altul, pentru că acesta e rolul Parlamentului European, să arate ce fac aceste instituții, cum lucrează și cum trebuie să îmbunătățim noi această comunicare, dar eu zic că nu trebuie să intervenim în dezbaterea politică pentru alegerile europene. Și ultimul punct, în legătură cu politica imobiliară a Parlamentului și aici putem ameliora lucrurile după părerea mea. În uh, viața mea anterioară profesională am avut ca ocazia să fiu advisor pe fonduri imobiliare și dacă din perspectiva unui uh, profesionist ar trebui să evaluezi politica imobiliară și investițiile care se prevăd pentru, de exemplu, clădirile de reprezentanță a Parlamentului, eu aș avea dubii serioase dacă să-mi investesc banii în astfel de proiecte. Alegerea pentru biroul de legătură de reprezentanță de la Paris, un, una de străzi, din străzile cele mai luxoase din Paris, în zonele cele mai frumoase din Paris, așa cum a fost ea făcută, această alegere, mi se pare că aruncă o umbră despre faptul dacă chiria enormă pe care o vom uh, plăti acolo, banii investiți acolo sunt cu adevărat potriviți sau dacă îndeplinesc într-adevăr obiectivele pe care trebuie să le îndeplinească un oficiu de legătură. Eu uh, cred că trebuie să fie un spațiu de lucru și uh, un astfel de birou și poate că um, alte obiective, salarii demne pentru stagiari sau uh, condiții bune de muncă pentru funcționare ar putea să facă un, obiectul unui consens mai mare și să fie lucruri mai de susținut. Acestea sunt punctele pe care aș dori să le mai aprofundăm în dezbatere. Mulțumesc! Merci! Vă mulțumesc, domnule Zani. L-am ascultat pe raportorul din umbră. Acum dăm cuvântul uh, colegilor care doresc să se exprime. Domnul Manca, care face legătura dintre birou și Comisia Bugete. Mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc și eu raportorului Rubich și vreau în același timp să o susțin și pe Aider în legătură cu critica pe care a adresat-o pe tema documentelor. Documentele sunt foarte importante, într-adevăr. Domnule președinte, câteva comentarii din partea mea. În aprilie, acum doi ani, această comisie a votat în unanimitate, ca și plenul, pentru a confirma că odată la 5 ani vom avea o indexare, dar nu numai o indexare, ci și că bugetul actual va corespunde nevoilor noastre actuale. Dacă punem întrebări uh, comisiei, aflăm că în 2010 ne-a costat 2 uh, milioane de euro. Noi am reușit să reducem cheltuielile cu jumătate, dar această sumă va fi indexată mai departe și nu avem nevoie, de fapt, de o indexare. Poate că vom afla că foarte multe sume mari vor fi indexate, ceea ce iar nu mi se pare necesar. Poate că astfel de sume ar fi putut să fie folosite în altă parte și poate că am putea să facem uh, foarte multe economii astfel. Ce să facem dacă Parlamentul a confirmat această bugetare pentru anul 2018? Din păcate însă, din fericire acesta nu s-a întâmplat, Parlamentul a confirmat încă o dată poziția sa, totuși nu s-a luat acțiune, nu s-a, nu s-a făcut nimic și după aceea când vedem că nu e niciun rezultat e destul de frustrant. În al doilea rând, am vorbit despre birourile de legătură și despre parlamentarium și la birou. În orașele mari precum Paris și Roma e foarte important să avem un parlamentarium sau un birou al comisiei care să se găsească la un loc pe care îl cunosc cetățenii. E important pentru Europa, însă în țările mai mici am putea, poate să avem un sistem de parlamentariumuri mobile. Poate că un astfel de birou ar putea să fie chiar mobil între mai multe orașe sau uh, să atingă și uh, comune mai îndepărtate. Eu l-am rugat pe președintele Tajani să analizăm costurile estimative unui astfel, ale unui astfel de proiect și dumnealui a lansat uh, acest studiu. Un alt punct. Eu trebuia să fiu raportor din umbră la buget și vreau să vă explic și de ce. Avem foarte multe cazuri de hărțuire și foarte des avem audieri de martori. Avem zeci de astfel de martori, însă noi nu suntem profesioniști la procesele acestea. Poate că dacă nu ne pregătesc uh, bine uh, cei de specialitate documentele, noi nu reușim să luăm o decizie avizată. Eu cred că avem nevoie de astfel de specialiști, mai mulți. Poate că la următoarea a biroului am putea să discutăm despre acest neajuns și poate că putem să ne îmbunătățim planurile de uh, viitor în domeniu. Eu zic că avem nevoie de astfel de mediatori, așa numiți mediatori. Comisia are 37 de astfel de mediatori. Eu nu pot să mă ocup în fiecare zi de o astfel de audiere, trebuie să fiu și aici prezent la reuniunea bugetului și trebuie să fiu prezent și la alte activități, deci eu zic că avem clar nevoie de specialiști. Iată de ce eu am uh, renunțat la funcția de raportor uh, din umbră, nu pot să fiu prezent la atât de multe audiere ale marturilor, la atâtea triloguri. Acum 10 ani erau 126 de zile în care trebuia să particip la astfel de foruri oricum aș dori să-i spun raportorului că e nevoie de oameni de specialitate în acest Parlament dacă vrem să ne luăm în serios această activitate. Și încă un comentariu la birou. Am vorbit și despre limba engleză și folosirea ei viitoare. Eu trebuie să vă spun în continuare că eu sunt convins că britanicii vor rămâne în Uniunea Europeană până la urmă. Dar trebuie să spun că engleza va rămâne aici chiar dacă ei pleacă. Nu cred că e nevoie să facem speculații pe limba engleză. Limba engleză va rămâne aici. E absurd să ne gândim să renunțăm într-o zi la limba engleză. Mulțumesc! Merci! Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Holmeier Äh, Domnule președinte, după ce că eu sunt responsabilă pentru politica imobiliară, eu nu cred că este o situație dramatică. Vreau doar să vă spun că am avut o discuție cu cei implicați și vom încerca să ne primim informațiile cât se poate de repede pentru ca, din punct de vedere bugetar, să poată să fie făcute toate mm, ajustările și uh, previziunile. Ceea ce eu zic că este și o cerință pe care a impus-o domnul președinte mai de mult. Vom face tot posibilul pentru ca să avansăm cât mai bine. În al doilea rând, vreau să mai spun ceva despre stagiari. Eu zic, domnule Zani, că va trebui să facem diferențe între un stagiar care vine patru săptămâni pentru ca să simtă un pic ce se întâmplă în Parlament, nu înțelege prea bine, ci mai degrabă are nevoie el de susținere din partea asistenților, deci nu este cineva care, de fapt, poate aduce o contribuție uh, singur ci doar contribuții reduse, poate, la început, cel puțin, față de un stagiar care, de exemplu, um, va uh, fi aici doi ani jumate, unde va contribui în mod evident. Deci trebuie să facem o diferențiere și la plată. Există deja la diferite practici în acest Parlament care s-au împământenit și eu zic că mai este cazul și să considerăm și diferența dintre cei care vin cu o formare juridică din statul membru sunt plătiți de statul membru și nu pot fi plătiți ca asistenți pentru că sunt plătiți din uh, țara membră. Ei, de exemplu, primesc, am avut eu un caz 1500 de euro și aici primesc uh, doar un buget suplimentar, dar va trebui să facem diferența între aceste cazuri. Folosirea unor uh, stagiari fără plată care sunt aici pe 2 ani mi se pare foarte critic, mi se pare că e cazul în fine ca administrația să analizeze aceste cazuri. Mulțumesc! Je n'en vois pas. Je pense qu'en effet, le, la situation des stagiaires est... Într-adevăr, situația stagiarilor este o situație care trebuie să fie clarificată și să facem o diferențiere între stagiare care vin, că se petreacă aici o lună sau două, sau cei care sunt adevărați uh, colegi. Și între stagiarii care devin, practic, uh, asistenți parlamentari. Însă avem nevoie de o regulă sau ține de etica fiecăruia? Trebuie să facem de fiecare dată reguli, ne tot plângem de procedurile administrative, însă până la urmă este vorba de un cod etic. Ar trebui să depinde de conștiința fiecărui eurodeputat să uh, își remunereze un uh, stagiar în funcție de colaborarea pe care o oferă. Deci vă dați seama că nu trebuie neapărat să creștem complexitatea regulilor. De asemenea, și trialogurile se înmulțesc, însă chiar și secretariatele comisiilor sunt mobilizate din ce în ce mai mult. Deci, domnule raportor, poate că ar trebui să aruncați o privire asupra situației din secretariate, din echipele administrative ale diverselor comisii, pentru că uh, se lucrează din plin. Uh, asistenții lucrează alături de noi, însă să nu pierdem din vedere buna funcționare a secretariatelor comisiilor și din ce în ce mai mult a comisiilor comune. Reuniunile se mulțesc, la fel și trialogurile și echipele, aveam eu ex, exemplul Comisiei Bugete, se află într-o situație foarte dificilă. Deci eh, să fim atenți și cifra de 3,9 poate fi justificată după cum eh, a făcut-o cu conving, convingere domnul Paul Rubic, însă în momentul alegerilor pregătiți-vă ca cei care nu susțin Europa să spună uh, că până la urmă noi putem face foarte multe comunicări, însă această chestiune este o cifră care nu poate fi dezbătută. Deci dacă Acestea fiind spuse, îi dau cuvântul din nou domnului Paul Rubic pentru a încheia această secțiune și vom, va urma a doua secțiune cu ușile închise. Voi fi interpretul dumneavoastră la birou și domn, domnul Manca vă poate spune acest lucru. Nu putem discuta fără un document. Deci vom scrie o scrisoare secretariat, secretarului general și domnul Viland uh, ne va reprezenta împreună cu domnul Sassoli. Uh, domnule Rubic, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, uh, mulțumesc colegilor pentru aceste poziții și aceste opinii în legătură cu bugetul pe anul viitor. Este într-adevăr o dezbatere esențială și vă stau la dispoziție dacă vă doriți să vorbim între patru ochi. Uh, bugetul Parlamentului European prezintă o serie de uh, fațete, trebuie să uh, discutăm mai multe detalii, Așadar, v-aș ruga să prezentați în amendamentele dumneavoastră problemele pe care uh, ați, le-ați abordat în, în momentul în care ați intervenit. Putem să fixăm uh, termenul de depunere a amendamentelor și bineînțeles, diferă lucrurile când vii dintr-o țară mare cu o populație mare sau când vii dintr-un stat mic. Eu uh, sunt uh, competent în patru comisii, însă colaboratorii trebuie să se ocupe de patru comisii parlamentare. În secretariat uh, știu că există o specializare foarte mare, însă există o anumită lipsă de personal și trebuie să ne descurcăm cu personalul de care dispunem. Eu mulțumesc foarte mult asistenților, stagiarilor și personalului din secretariat. Nu cumva avem prea multe comisii, spune președintele. Ja, wir haben insgesamt 20 äh, Ausschüsse und 20 de comisii atunci când uh, vii dintr-un stat care are 5 sau 6 deputați, asta pune probleme pentru a acoperi toate subiectele. Însă atunci când trebuie să ne ocupăm, când, când ești în patru comisii singuri, este foarte greu să urmărești toate dosarele în detaliu. Mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit. Cred că lucrurile au fost deja destul de bine clarificate, deciziile luate au fost luate pe o bază foarte bună și ne vor permite să lucrăm bine în viitor. Vă mulțumesc. Vă încheiem acum secțiunea publică a Uh, comisiei noastre, suspendăm lucrările și peste 3 minute începem sesiunea cu ușile închise.